Good afternoon, dear colleagues. Uh, <clears throat> welcome. Bună ziua, dragi colegi, bine ați venit. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar după cum bine știți, monitorizăm alegerile din Ucraina și uh, presa din Ucraina dorește să știe când uh, vom monitoriza alegerile de acolo la a treia oară în istoria Parlamentului European după cele din Georgia și din Kosovo? După cum ați putut vedea pe ordinea de zi, prima parte a ședinței AFCO, a ședinței AFET este concentrată pe raportul cu privire la obiectivele politicii externe ale Uniunii Europene, rolul UE în cadrul ONU. S-a schimbat uh, puțin ordinea de zi. E vorba de schimbul de opinii cu privire la relațiile UE-Cuba. Cine este responsabil de relațiile UE-Cuba? Acest uh, punct a rămas, dar schimbul de opinii cu privire la diplomația științifică a fost amânat pentru altă ocazie. Consider că agenda, ordinea de zi este aprobată și că putem trece la punctul trei de pe ordinea de zi, a doua analiză a raportului pregătit de colegul nostru Pavo Varainen, pe acest raport. Unii dintre colegii noștri au lucrat uh, din greu. Este un raport foarte important care încearcă să vadă cum se poate poziționa Uniunea Europeană mai bine în cadrul Organizației Națiunilor Unite în vederea atingerii principalelor obiective ale politicii externe. Ați putut vedea că au fost înaintate 322 de amendamente. Cinci alte comisii au înaintat avize pe acest raport raport. Știm că raportorul și raportorii din umbră au lucrat pentru a ajunge la cele 25 de amendamente de compromis pe acest raport. Este important de menționat că în primul schimb de opinii acest raport a fost acest raport are legătură cu identificarea modului în care ONU poate să fie folosit ca un catalizator pentru atingerea obiectivelor politicii externe pe scena mondială în general. Acum îi voi da cuvântul domnului Varainen pentru a ne spune ce s-a întâmplat între timp. Vă reamintesc că votul pe acest raport va avea loc mâine dimineață. Domnule Varainen, aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc pentru această introducere, ați introdus ideea acestui raport. Nu este vorba de un raport anual din partea ONU. Este un raport al cărui scop este, de acelea de, este acela de a consolida și de a îmbunătăți posibilitățile Uniunii Europene de a influența evoluțiile globale în cadrul ONU. Am propus recent ca titlul acestui raport să fie modificat, să fie mai cuprinzător, astfel încât să ne referim la rolul global al Uniunii Europene. Acest titlu s-a limitat totuși la rolul UE în cadrul ONU. Totuși, nu este mult prea restrictiv titlul, deoarece sistemul ONU acoperă toate tipurile de colaborare multilaterală. Ceea ce este important e legat de relațiile noastre bilaterale cu țările din cadrul Uniunii Europene, dar și cu țările terțe. s um, s-au menționat aici numeroase aspecte legate de relațiile globale multilaterale. Pentru a consolida posibilitatea noastră de a ne atinge obiectivele politicii externe pe scenă mondială, trebuie să consolidăm și posibilitățile sistemului ONU de a exercita guvernanța la nivel mondial. De asemenea, Trebuie să putem să ne creștem și influența noastră în cadrul sistemului ONU. Acestea sunt uh, aspectele pe care raportul meu încearcă să le propună. Structura raportului este una foarte simplă. În primul rând, am menționat obiectivele de politică externă ale Uniunii Europene, care sunt uh, înscrise și în tratate, apoi o descriere a sistemului ONU și apoi un paragraf operațional cu privire la modul în care se pot atinge obiectivele acestui raport. Sistemul ONU se bazează pe doi piloni. De la scrierea cartei în acum 70 de ani avem Consiliul de Securitate și apoi Consiliul Economic și Social. În cadrul acestui proiect de raport, desigur, am făcut propuneri cu privire la o posibilă reformare și consolidare a Consiliului de Securitate și o îmbunătățire a modului în care funcționează acesta. Desigur, înțelegem cu toții că o schimbare radicală a Consiliului de Securitate este imposibilă în practică. Trebuie să ne întrebăm ce putem face în contextul de față și există câteva propuneri în acest sens în raport. Apoi am făcut și propuneri cu privire la consolidarea dimensiunii economice și sociale ale, ale sistemului ONU. În acest raport, cred că am adoptat o abordare destul de ambițioasă și am inclus aici câteva idei uh, curajoase. și vreau să menționez câteva dintre ele. În primul rând, am propus crearea unei adunări parlamentare în cadrul ONU cu prerogative de decizie care să se poată mai apoi transforma într-un parlament uh, la nivel mondial. Această propunere nu a fost sprijinită de majoritate în cadrul negocierilor uh, și uh, nici propunerea de a crea această um, adunare parlamentară. Colegul nostru a menționat faptul că Parlamentul European a acceptat această idee a unei adunări parlamentare în cadrul ONU, dar în cadrul negocierilor cu um, raportorii din umbră nu am primit sprijinul um, majorității. Se va vota, deci, separat pe această chestiune, nu este inclusă în amendamentele de compromis. O altă idee ambițioasă pe care am introdus-o în acest proiect de raport a fost aceea de a dezvolta ECOSOC, Consiliul Economic și Social, într-un Consiliu pentru Dezvoltare Sustenabilă, care să acopere și alte domenii ale cooperării și nu numai uh, securitatea. De asemenea, am propus ca acest Consiliu să beneficieze de același statut și să aibă aceeași structură precum Consiliul de Securitate, adică să aibă membrii permanenți printre care și Uniunea Europeană, alături de celelalte economii puternice ă, din, din lume. Eu ă, am considerat că prin intermediul unei astfel de structuri, Uniunea Europeană ar putea să aibă o influență puternică asupra dimensiunilor sociale și economice ale Națiunilor Unite. Nu s-a acceptat această propunere așa cum e ea acum, însă în amendamentul de compromis numărul 8 s-a uh, ajuns la o formulare mulțumitoare. se menționează faptul că ECOSOC trebuie consolidat prin intermediul unei um, reforme funcționale și structurale a Consiliului Economic și Social. E vorba deci de o reformă structurală și funcțională, dar nu se precizează exact uh, detaliile acestei reforme. În următoarea um, teză, Statele membre și Uniunea Europeană sunt invitate să ia în calcul posibilitatea de a-și consolida rolul în cadrul Consiliului Economic și Social pentru ca acesta să devină Consiliul pentru Dezvoltare Sustenabilă. Aici s-a vorbit despre ECOSOC în cadrul uh, amendamentelor de compromis. Nu este chiar ceea ce am vrut eu, însă e foarte aproape de propunerea mea inițială și cred că putem să îl luăm cam pe un punct bun de plecare pentru munca viitoare. Cea de-a treia idee ambițioasă pe care am inclus-o în acest proiect de raport a fost aceea de a organiza munca Parlamentului European mult mai bine date fiind toate provocările la nivel global cu care ne confruntăm acum. S-au menționat acest lucru și în amendamentele de compromis. Am dorit ca munca comisiilor să fie organizată pe um, grupuri tematice, astfel încât uh, co politica externă a Uniunii Europene să fie mai bine coordonată în cooperare strânsă cu alte instituții europene. Politicile cu o dimensiune globală ar trebui să fie nucleul acestor grupuri tematice. În paragraful 3 la compromisul 16, invităm înaltul reprezentant să includă în anu- raportul anual cu privire la PESC o secțiune care să aibă legătură cu promovarea politicii externe a Uniunii Europene. În următorul paragraf um, se menționează posibilitatea ca Parlamentul European să se ocupe de provocările globale într-un mod la fel de cuprinzător precum Comisia. Încurajăm toate comisiile să își ofere avizele cu privire la raportul înaltului reprezentant pentru um, Comisia de Afaceri Externe. Comisia de Afaceri Externe va coordona, deci, uh, munca Parlamentului și va invita toate celelalte comisii implicate să-și ofere avizul atunci când publicăm acest raport anual cu privire la rolul global al Uniunii Europene. Acest uh, lucru este necesar și este un pas important în munca Parlamentului European, după părerea mea. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o. Am avut, într-adevăr, și câteva chestiuni dificile, dar rezultatul final este mulțumitor, după părerea mea. Eu am încercat să iau în considerare toate amendamentele atunci când am formulat aceste amendamente de compromis. Câteva dintre amendamente au fost mult prea detaliate și s-au aplicat mult prea mult asupra activităților cotidiene ale Națiunilor Unite pentru a putea fi incluse în acest raport, care are legătură mai degrabă cu principiile, cu reforma generală majoră a sistemului ONU și ale instituțiilor acestora. Sprijin însă amendamentele care au avut strânsă legătură cu natura acestui raport și cu domeniul său de aplicare. Desigur, nu am putut include toate aceste amendamente. A fost vorba de 322 de amendamente. Lista de vot este pregătită și sper că mâine lucrurile vor decurge bine. Am beneficiat de o asistență foarte bună din partea secretariatului comisiei și cred că lucrurile s-au desfășurat așa cum trebuie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt pregătit să ascult observațiile și să răspund la eventuale întrebări. Mulțumesc, um, domnule Varainen. Mai târziu vă voi da un rezumat a ceea ce a spus um, raportorul din umbră de la SND, domnul Donjon. Acum, domnul Leinen, vă rog. Danke, äh, Ich bin zwar... Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt eu raportorul din umbră, așa că vorbesc în numele propriu, în calitate de... Uh, în calitate de membru al grupului de lucru ONU-UE. Cred că raportorul a obținut un succes uh, considerabil cu cele 24 de amendamente de compromis, ceea ce arată că în mare urmărim aceeași direcție în dezvoltarea și uh, reformarea ONU. Acest raport nu se referă la ciclul anual uh, și raportul aferent al uh, adunării generale, ci este unul care își propune să privească către viitor și către întărirea guvernării globale. Această guvernare globală este strâns legată de durabilitate. S-a spus acest lucru, mai ales în secolul 21. Uh, rămâne de văzut dacă acel Consiliu ECOSOC poate îndeplini acest rol sau dacă este nevoie de un consiliu separat care se ocupe de dezvoltarea durabilă. Vom discuta în anii ce urmează despre acest lucru și am făcut asta și la lucrările ECOSOC. Raportorul a afirmat că nu se poate reforma Consiliul de Securitate și cred că acest lucru este valabil și pentru ECOSOC. Este el oare reformabil? E vorba acolo de o luptă pentru uh, instrumentele proprii, pentru inventarul propriu și așa mai departe. Trebuie să ne gândim pe viitor cum putem configura această durabilitate. În al doilea rând, dacă îmi permiteți, într-adevăr, componenta democratică a global governance, a guvernanței globale. Uniunea Europeană s-a născut ca o comunitate de state și guverne. Astăzi, în ceea ce privește problemele cotidiene ale oamenilor, ei bine, ele trebuie să reprezinte centrul activității noastre. Și nu trece nicio zi în care să nu fie nevoie de o adunare parlamentară, deci de o componentă democratică la Națiunile Unite. Salut acest lucru, salut faptul că s-a propus o implicare a tuturor comisiilor parlamentare în dezbaterile privind temele globale. Pentru că nu este vorba doar de politică externă. E vorba de politici climatice, politici ce țin de alimentație, drepturile omului. Deci, în toate aceste domenii este nevoie de politici. Nu este nevoie de o, doar de o politică externă în sensul clasic. Vor, ur, vor urma dezbateri pe acest subiect și anul viitor la, um, la ședințele adunării parlamentare. Mulțumesc, domnule președinte. Voi da acum cuvântul colegului nostru Boștinaru, care vor vorbi în numele raportorului din umbră de la SND. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Just one short sentence. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte concis. Acest raport reprezintă o contribuție foarte importantă față de, pentru munca Parlamentului European deoarece analizează munca liderilor globali și, de asemenea, rolul dreptului internațional și contribuția ONU cu privire la conflictele majore. Probabil, ONU are acum cel mai important rol de jucat, date fiind uh, diferitele crize cu care ne confruntăm. Dați-mi voie acum să vorbesc în numele colegii, colegii Soraya, pentru că ea nu a putut fi alături de noi din cauza că i-a întârziat uh, avionul. Ar dori să mulțumesc raportorului pentru negocierile constructive care au fost purtate și pentru că ne-a ajutat să trecem peste problemele cele mai stringente. Consiliul pentru dezvoltare durabilă. Aceasta a fost o, o chestiune destul de controversată, dar cred că s-a ajuns la un compromis bun. Acum ne concentrăm pe reforma principalelor um, Instituția ale ONU fără să excludem posibilitatea ca ECOSOC să devină un Consiliu pentru Dezvoltare Durabilă pe viitor. Compromisul numărul 2 s-au trimis numeroase amendamente bune din partea diferitelor grupuri politice pentru revizuirea procesului de selectare a secretarului general, astfel încât să se asigure mai multă transparență și echitabilitate de gen. Acestea vor fi acoperite de amendamentul de compromis 2, deoarece Parlamentul European este un promotor al egalității de gen și al oportunităților egale. Tocmai de aceea sper că vom putea obține o majoritate pentru acest compromis. De când s-a creat uh, Organizația Națiunilor Unite în 1945, nu a existat un secretar general femeie. Amendamentul 1145 am, uh, am transmis un amendament pentru a rezoluția 1325 și rolul femeilor în uh, pacea sustenabilă. Este vorba de amendamentul 195 și sper că vom putea obține o majoritate pentru acesta. E vorba și de mm, întreruperi de sarcini sigure pentru femeile victime ale uh, violențelor de război. De asemenea, trebuie ca Uniunea Europeană să lucreze în continuare pentru abolirea pedepsei cu moartea la nivel mondial. E vorba de amendamentele 203, 205. În 205 se vorbește și de refugiații pe motive de climă. Uniunea Europeană trebuie să participe activ la această dezbatere și să includă o definiție a acestor tipuri de refugiați în toate acordurile internaționale cu caracter obligatoriu și în dreptul internațional. Sunt surprins de faptul că unii membri nu au dorit includerea acestor aspecte în amendamentele de compromis, deoarece deja s-a vorbit despre acestea și s-au adoptat în uh, cadrul raportului cu privire la drepturile omului mai devreme anul acesta. Sper că vom putea cu toții să obținem obținem o majoritate pentru amendamentul 205. Mulți lideri globali în cadrul ONU au folosit în discursul lor acest concept de refugiați pe motive de climă și cred că este o criză care ne așteaptă foarte curând. Mulțumesc, domnule Boștinaru pentru observațiile dumneavoastră. Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Scholz de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu raportorului din umbră pentru încercarea de a integra aceste amendamente diverse, astfel cât să se ajungă la o îmbunătățire a raportului. Este o abordare care răspunde la întrebarea ce, care poate fi contribuția Uniunii Europene la îmbunătățirea structurilor ONU, având în vedere că există un principiu de universalitate al Națiunilor Unite în care intrăm într-un fel de câmp de tensiune. Și acest raport încearcă să arate o cale, o soluție prin care se poate ajunge la o reformare a sistemelor Uniunii uh, Națiunilor Unite. Bineînțeles, vorbesc acum despre Consiliul de Securitate, de adunarea generală și de încercarea de a avea o activitate mai uh, eficientă. În amendamentele, mele, amendamentele noastre am încercat să evidențiem faptul că uh, punctul foarte uh, ar fi integrarea în reformele existente, deci o concentrare pe Consiliul existent, pe ECOSOC. Uh, ceea ce s-a discutat la summitul post-NDG cu săptămâni în urmă, ei bine, Uniunea Europeană, dar și Națiunile Unite își pot îndeplini rolul de a asigura pacea globală. Dar și uh, bineînțeles, însoțind uh, dezvoltarea economică și socială la nivel mondial. În al doilea rând, așa cum a spus și colegul Leinen, am înaintat amendamente care încearcă să întărească dimensiunea democratică a ONU și astfel și încrederea populației în această instituție. Mi-aduc aminte de uh, dezbateri eh, la care au participat reprezentanți ai ONG-urilor care vorbeau despre apropierea de guvernele naționale. Și aici cumva, în mod subtil, ni s-a spus că nu există o încredere în modul în care se face politică la nivel de guvern național. Și la fel s-a ajuns la întrebarea care este gradul de încredere în UNO. Deci este nevoie de o îmbunătățire a încrederii în eh, Națiunile Unite pentru că există această reprezentare a guvernelor în adunarea generală. Deci, e vorba de dezbaterea privind uh, parlamentarizarea Națiunilor Unite. Este un proces complicat și în uh, amendamentul 136 am spus că societatea civilă trebuie să obțină capacitatea de a participa la procesul decizional al ONU. Trebuie să întărim astfel de foruri transnaționale care să participe la activitatea ONU și sper că acest amendament să uh, fie sprijinit de toate părțile. În ceea ce privește alegerea secretarului general, ei bine, aici ne-am fi dorit mai mult curaj din partea raportorului, și în uh, negocierile pe compromisuri. Deci am fi vrut să se semnalizeze că este nevoie de schimbare aici. Am înaintat propunerea în acest sens. Sper că prin compromisul 2, care uh, arată o soluție în această dezbatere cu privire la alegerea secretarului general al ONU, respectiv eficientizarea procedurii aferente. Deci cred că aici ar trebui să fim mai curajos. Știu că viziunile sunt diferite în uh, grupurile politice. Știu că se dorește o reprezentare mai puternică a femeilor la Națiunile Unite și în poziția de secretar general. Cam atât am avut de spus și sper că mâine vom uh, reuși să adoptăm un raport bun. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Scholz, raptor din umbră pentru GUE. Și acum dau uh, cuvântul colegii Barbara Loch. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru colaborarea bună. Multe dintre amendamentele noastre au fost încorporate. Vreau să mă refer la câteva care nu au fost acoperite de compromisuri, dar care sunt uh, totuși importante pentru relația dintre UE și ONU. Amendamentul 167 care se referă la uh, locul Uniunii Europene în Consiliu, care ar îmbunătăți uh, rolul nostru la nivel uh, global și rolul de actor global până la urmă. Este greu să obținem acest loc în Consiliul de Securitate, dar este important. Apoi, uh, Curtea pentru Drepturile Omului, suntem singura regiune din lume care are o astfel de curte care reprezintă o jurisdicție deasupra curților naționale și care este esențială pentru cetățeni. Existența acestei curți a adus o contribuție importantă la întărirea drepturilor cetățenești. Mi se pare un exemplu foarte bun care ar putea servi drept model pentru alte regiuni. Apoi, uh, pacificatorii Națiunilor Unite s au organizat un summit în septembrie cu privire la aceste uh, misiuni uh, de pace în China s-au trimis uh, trupe în acest sens, dar cred că ar trebui să se facă mai multe în acest sens. Apoi, ceea ce privește utilizarea dronelor, amendamentul 1299, 299, am uh, subliniat nevoia de a întări interpretarea cadrului legal internațional care se referă la utilizarea dronelor în armate, care trebuie să respecte legislația internațională. Și în cele din urmă, amendamentul 300 cu privire la Consiliul de Securitate al ONU. Dacă noi credem cu adevărat în întărirea dreptului statului de drept, statele membre ar trebui să se abțină de la intervenții militare fără mandatul Consiliului de Securitate. Și aici este vorba de o, un angajament de a respecta dreptul internațional. Deci nu trebuie să existe astfel intervenții militare fără, fără mandatul Consiliului de Securitate și cu respectarea Cartei Internaționale a ONU. Sper că vom obține uh, susținere în timpul votului de mâine. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lofpiller. Și acum dau cuvântul domnului Carver, care a cerut să intervină. Mulțumesc. Este evident că multe dintre comentariile mele se referă la dezbaterea din ianuarie, nu veți fi surprins să auziți că nu pot fi de acord. Acest, practic, aici este vorba de mai multă putere pentru UE, mai puțină putere pentru statele membre. Dincolo de cele două consilii, Franța și Marea Britanie, care participă acolo, uh, ei bine, sunt uh, alte state membre care trebuie implicate. Deci nu mai pot fi de acord cu ce se întâmplă aici și uh, voi spune acest lucru la plenară. <laughs> Mulțumesc. Văd că nu mai sunt intervenții din sală. Vă voi uh, împărtăși câteva comentarii ale raportului din umbră PP, Anjon, care n-a putut fi astăzi cu noi. A avut uh, o colaborare bună cu domnul Varainen și este mulțumit de rezultatul uh, acestui raport, care este bine primit majoritatea colegilor incluși în acest exercițiu, este mulțumit în deoseb de faptul că raportul se concentrează mai mult pe strategia de politică externă și de provocările existente pentru Uniunea Europeană. Inițial, uh, raportul se concentra mai mult pe guvernanța UE, care este de asemenea importantă, dar este mai puțin pertinentă atunci când vine uh, vorba de astfel de relații externe. De asemenea, apreciază munca depusă a raportorului în ceea ce privește crearea, înființarea acelui uh, Consiliu de Dezvoltare Durabilă. Se pare că s-a găsit un compromis uh, acceptat de toți participanții. Raportul structural este echilibrat. Laturile operaționale și politice au fost uh, incorporate terminologia tehnică este mai precisă în ceea ce privește politicile externe, rolul Uniunii Europene și trimiterile la tratatul de la Lisabona. Apoi, răputul nostru din umbră este mulțumit să să susțină cele 24 amendamente de compromis. Cred că există câteva rezerve legate de un singur amendament în care vine vorba despre alegerea secretarului general al ONU. Știm că în ceea ce privește egalitatea de șanse, ei bine, nu a existat niciodată un secretar general femeie al Națiunilor Unite, însă acesta este un lucru care ar trebui rezolvat de instituție în sine, deci de ONU. Cam atât despre comentariile domnului Danjon dacă nu există alte intervenții, poate că pot să îi dau încă o dată cuvântul domnului Varainen pentru a încheia dezbaterea pe acest dosar. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc pentru comentarii. Pot fi foarte succint. Am consemnat toate dorințele pe care le mai aveți cu privire la susținerea diferitelor amendamente am înțeles că majoritatea grupurilor politice susțin amendamentele de compromis. Din partea PPE există rezerve cu privire la compromisul 2. Respectiv, PPE va vota împotriva acestui uh, compromis. Vom vedea mâine care va fi rezultatul. Dacă ne uităm la lista de voturi și recomandările mele, corespund discuțiilor pe care le-am avut a fost un exercițiu interesant. Am avut opinii diferite inițial, dar ne-am apropiat din ce în ce mai mult și rezultatul este pozitiv din punctul meu de vedere. Este un punct de plecare bun pentru întărirea poziției noastre pe viitor. Sunt, desigur, multe idei care nu au putut fi incluse într-un astfel de e, eh, raport. Acolo unde apare semnul de minus, Asta nu înseamnă că nu sunt de acord, nu am fost de acord cu ideea, însă asta înseamnă că există limite impuse de structura și forma acestui raport. Bineînțeles că majoritatea va decide prin vot care va fi rezultatul final. Haideți să ne concentrăm acum pe votul de mâine și sper că vom adopta un raport logic care din punct de vedere structural reprezintă un raport solid care se ghidează după anumite principii pe care am încercat la rândul meu să le urmez în redactarea, la redactarea raportului și vă mulțumesc că, încă o dată, domnule președinte și colegilor. Mulțumesc, domnule Varainen, mulțumim și raportorilor, numiți acum. Închei uh, această discuție de pe ordinea de zi. Vă aduc aminte că votul va avea loc mâine la 9 și 45. Ne așteptăm ca toți cei din sală să revină mâine după dezbaterea cu privire la relațiile cu China. Domnul Leffler, acum care este um, secretar general adjunct la Serviciul de Acțiune Externă. Îl așteptăm pentru dezbaterea ce va urma, dar vom avea deocamdată o scurtă pauză și vom reveni la ora 4.

Okay, dear colleagues, uh, it's four o'clock, so we can uh, continue with our agenda with the item five, which is the exchange of views with Mr. Christian. Urmează um, schimbul de opinie cu domnul Cristian Leffler, care reprezintă Serviciul de Acțiune Externă și răspunde de chestiuni economice și probleme globale venind acum în noua sa calitate. Mai întâi, permiteți-mi să vă spun că relațiile dintre UE și Cuba au ajuns într-un moment fără precedent. Negocierile se desfășoară cu privire la reluarea dialogului eh, diplomatic. Cuba rămâne singura țară din America Latină care nu a încheiat un eh, acord de cooperare cu Uniunea Europeană, dar asta din uh, motive evidente, după cum știm cu toții. Apoi Statele Unite ale Americii și Cuba și-au reluat uh, relațiile diplomatice pe 1 iulie 2015, iar noi ne-am alăturat acestei apropieri istorice, care începuse la finele anului trecut. Pentru o normalizare completă a relațiilor, însă mai trebuie să așteptăm, mai ales având în vedere embargoul economic al Statelor Unite împotriva Cuba. În iunie 2008, Uniunea Europeană a încercat uh, reluarea unui dialog, uh, unui dialog cu Cuba. Au avut loc șase întâlniri la nivel înalt Uniunea Europeană a menținut relațiile diplomatice cu Cuba timp de 27 de ani. În ceea ce privește Parlamentul European, instituția noastră a rămas întotdeauna un for deschis dialogului. Membrii Parlamentului European au păstrat legătura cu omologii lor din Cuba începând cu 1985 și asta și în cadrul uh, întâlnirilor Parlatino. A fost adoptat în decembrie 1996 un uh, document de principiu cu privire la colaborarea cu Cuba. Acolo s-a vorbit și despre respectarea drepturilor cetățenești și libert- a libertăților. Astăzi avem ocazia de a vedea cum uh, estimează Serviciul de Acțiune Externă evoluția democratică, dialogul uh, cu Cuba și, având în vedere că domnul uh, Leffler a făcut o vizită în Cuba cu o lună în urmă, am dorit să ne împărtășească ultimele sale impresii cu privire la schimbările de mediu, de atmosferă care au loc în Cuba. De asemenea, ne așteptăm la câteva comentarii cu privire la vizita Papei Francisc în Cuba, dar și cu privire la evoluția economică, evoluția generală a acestei țări rămase izolate ani la rând. Cam acesta a fost cuvântul meu introductiv și acum l-aș ruga pe domnul Leffler să preia cuvântul. Mulțumesc. Um, Mulțumesc, domnule președinte, mi-ați făcut o uh, prezentare foarte detaliată și, de asemenea, pentru relațiile uh, UE-Cuba. Este prima oară când vin în Parlament, în această nouă calitate pe care o am, dar nu e prima oară când vin să vă vorbesc aici despre Cuba. Am fost director general pentru Cuba și negociator pentru acordul UE-Cuba și am avut onoarea și plăcerea de să mă adresez Parlamentului de mai multe ori în trecut. Într-adevăr, s-a discutat despre Cuba și în plenara din iulie, chiar înainte de pauza de vară, când domnul comisar Han, uh, reprezentând-o pe doamna înalt reprezentant, a participat la o dezbatere privind relațiile UE-America Latină, care, printre altele, a cuprins și o secțiune referitoare la Cuba. Cred că cuvântul cheie pentru situația din această țară și pentru relațiile noastre cu ea se rezumă în formula schimbare și continuitate. Există schimbare, se schimbă și relațiile noastre, se schimbă și lucrurile în Cuba și, bineînțeles, se schimbă și contextul general în care evoluează Cuba, mai ales relațiile cu Statele Unite, însă există și multe elemente de continuitate foarte puternice și există și o dorință puternică din partea conducerii cubaneze să mențină această continuitate însemnată în structuri și în politici ceea ce nu corespunde întotdeauna obiectivelor diferiților purtători de cuvânt ai propriului popor sau uh, celor ale partenerilor din întreaga lume. Schimbarea cea mai uh, însemnată din ultimul an este clar apropierea dintre Cuba și Statele Unite. Cuba a ieșit din izolare din izolarea uh, americană, care a fost întotdeauna una relativă. În anul trecut, de fapt în mai puțin de un an, în perioada care a început cu decembrie anul trecut, Cuba s-a reafirmat ca actor regional puternic important care participă la toate nivelurile împreună cu Statele Unite, așa cum am văzut în summitul Americilor și s-a relansat angajamentul cât se poate de vizibil pe scena internațională prin uh, vizita Papei Francisc din septembrie, prin a treia vizită a unui papă în ultimii 20 de ani în Cuba. Și a fost o vizită de succes, cred, și pentru Cuba, și pentru papă. Și o să revin la acest aspect. S-au reluat relațiile diplomatice cu Statele Unite, s-a normalizat situația diplomatică, chiar dacă cea economică încă nu s-a întors la normal, însă creșterea exponențială a numărului de turiști americani și a schimburilor cu Cuba, care au crescut cu mult peste 20% în ultimele două luni, schimbă cu totul situația din țară. Acest lucru se vede dar se schimbă și așteptările și la nivel economic și politic. Acest lucru e o provocare pentru noi, dar e și de un ajutor în eforturile noastre de a urmări și de a adânci uh, și de a aprofunda relațiile UE-Cuba. După cum știți, ne ocupăm de aceste relații de mai mulți ani. Așa cum spunea domnul președinte, s-a relansat angajamentul în 2008 după o perioadă de întrerupere și atunci s-a reluat dialogul politic și s-a reinițiat și cooperarea economică. După mai mulți ani de dialog, Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene și Comisia au luat inițiativa de a propune Consiliului să se revizuiască cadrul pentru aceste relații ale noastre cu Cuba și să se negocieze de un acord de cooperare și dialog politic, trecându-se de la un cadru mai uh, puțin structurat, informal, la un cadru juridic reciproc, bine uh, încadrat și anume acordul pentru uh, dialog politic și economic și cooperare. Știți că de mulți ani, au, în ultimii 20 de ani, de fapt, autoritățile um, cubaneze au fost foarte deranjate de politica Uniunii Europene. Au considerat că Uniunea Europeană face o declarație unilaterală a intențiilor sale și au și dreptate. Uniunea a declarat unilateral care sunt intențiile. Dacă ați urmărit uh, politica europeană mai multă vreme, știți că există un instrument al uh, pozițiilor comune, un instrument creat prin tratatul de la Amsterdam și S-au adoptat doar două astfel de declarații, dar au fost uitate în timp, au dispărut cumva și singurul care a rămas este o poziție comună în ceea ce privește Cuba. E singurul lucru pe care îl aveam la dispoziție. Acum câțiva ani s-a luat decizia de a trece de la un, la un acord cadru această propunere se baza pe uh, convingerea că modalitatea cea mai bună de a încuraja și susține schimbările și dezvoltarea și progresele în Cuba era să găsim modalități uh, sănătoase de a-i coopta la eforturi. Există multe teme pe care avem opinii divergente multe teme pe care nu suntem de acord, dar aceeași e situația și cu multe alte țări din lume, deci nu e un motiv să nu încercăm să cooperăm cu ei. Și, plecând de la această idee, am lansat negocierile pentru noul acord cadru. Aceste negocieri durează de acum de aproximativ un an și jumătate Am avut a cincea rundă de discuții în septembrie la Havana. Atunci am fost ultima oară în Cuba și următoarea rundă se va purta aici, la Bruxelles, la sfârșitul um, lui noiembrie sau la începutul lui decembrie. Poate că vi se pare că e vorba de mult timp, dar nu e chiar așa. Am făcut o comparație mai devreme cu Um, acordul cadru Uniunea Europeană cu Canada pentru dialog politic și cooperare. Nu e vorba nici pe departe de un uh, interlocutor dificil. Avem multe viziuni comune și acea negociere a durat trei ani și a presupus 13 runde de discuții. Așadar, dacă avem în urmă 11 luni și 5 runde de discuții cu Cuba, ne descurcăm destul de bine și asta pentru că s-au făcut multe progrese. Acordul are trei componente principale. Una referitoare la dialogul politic, în care este vorba despre teme politice mari, bilaterale sau regionale sau multilaterale, printre care se numără guvernanța, drepturile omului, libertăți și drepturi fundamentale sau drepturi, economic, drepturi economice și sociale, dar, de asemenea, și alte provocări globale, cum ar fi drogurile, um, agenda pentru dezvoltare durabilă, discriminări, tipuri de discriminare și așa mai departe, și uh, probleme mai clasice legate de apărare și securitate, combaterea proliferării uh, armelor de distrugere în masă, controlarea fluxurilor uh, de arme de foc mici și așa mai departe. Celelalte componente țin una de cooperare și am numit-o cooperare și dialog pe teme de politici, pentru că dacă avem cooperare, să spunem, în ceea ce privește dezvoltarea rurală sau reforme agricole sau mediu sau alte teme, dorim să avem și un dialog între experți în politici care să influențeze alegerile pe care le vom face în cadrul acelei cooperări, ca să vedem mai bine care ar fi perspectivele și posibilitățile la dispoziția noastră. Și a treia componentă, econo relații economice și comerciale. Nu este vorba de un acord preferențial, cu siguranță nu e un acord de liber schimb, nici măcar un acord comercial preferențial, nici nu ne-au cerut banezii acest lucru, nici partea europeană nu l-a oferit, nu era ceva ce ținea de mandatul nostru de negociere, ci partea de uh, comerț vizează mai mult o asigurare că îi înțelegem în același fel regulile și standardele internaționale, că putem înlesni relațiile comerciale, că putem coopera în ceea ce privește standardele tehnice, că putem uh, avea o mai bună cooperare vamală și că putem să ne ocupăm și de consolidarea cadrului administrativ și de reglementare pentru investiții în această parte referitoare la aspecte economice și comerciale și în cea privind uh, dialogul privind politicile și cooperarea, am făcut progrese foarte mari. Cea mai mare parte a acestor uh, capitole deja face obiectul unor acorduri. Avem deja formulări pe care am vrea să le vedem în acordul cadru și de aceea ne așteptăm ca la momentul oportun să propunem factorilor de decizie politici aceste texte înainte de a le prezenta Consiliului și Parlamentului pentru Uniunea Europeană și autoritățile, autorităților cubaneze de resort, pe de altă parte. În ceea ce privește capitolul privind dialogul politic, de asemenea se poate spune că am făcut progrese semnificative, însă persistă probleme care încă nu au fost rezolvate, care mai trebuie lămurite ca să ne asigurăm că, de exemplu, atunci când creăm un cadru pentru dialogul privind guvernanța și drepturile omului, înțelegem același lucru când menționăm aceste concepte și că avem aceleași granițe și aceleași delimitări pentru ce putem face. Dincolo de negocieri în sine, am lansat deja un exercițiu în acest domeniu, chiar înaintea uh, verii, în sensul că înalta reprezentantă a Uniunii înaltul reprezentant al Uniunii pentru drepturilor, eh, drepturile omului a lansat un dialog pe tema drepturilor omului cu uh, omologii uh, de la Ministerul de Afaceri Externe din Cuba. I-am uh, găzduit uh, aici, la Bruxelles, și am discutat îndelung și eu cu ei, alături de înaltul reprezentant. Și Chiar dacă n-am ajuns la un acord general în legătură cu temele discutate, am identificat totuși suficient teren comun în ceea ce privește uh, provocările care ne așteaptă. Și consider că pe această bază putem să ne pregătim pentru eforturile viitoare. Sperăm că în runda următoare de aici de la Bruxelles, de la sfârșitul lui noiembrie sau începutul lui decembrie, Vom, vom mai avea două runde anul viitor ca să ajungem aproape uh, la un acord sau chiar la un acord în legătură cu acest capitol privind dialogul politic și cooperarea cu Cuba. Noi suntem convinși că tehnic acest lucru este posibil atâta vreme cât există voință politică. Și am și spus omologilor cubanezi că de partea noastră există voință politică. Considerăm că e important să se meargă mai departe, să se creeze acest cadru și ca punct de reper pentru relațiile UE-Cuba în acest context, în schimbări rapide în care se află Cuba și care influențează și evoluția relațiilor noastre, trebuie ținut seama și de ce se întâmplă în relația cu Statele Unite sau cum evoluează relația Cubei cu Statele Unite. Cred că ați auzit deja că președintele Statelor Unite a spus că el consideră că embargoul comercial împotriva Cubei este învechit și contraproductiv și a solicitat Congresului să-l ridice. Noi uh, suntem perfect de acord, avem această convingere de multă vreme și mi se pare că e un obstacol nu doar în calea relațiilor economice dintre Statele Unite și Cuba, dar împiedică și reformele economice din Cuba. Așadar, un element pe care vrem să-l avem în vedere în strategia generală este să încurajăm modernizarea și reformarea economică și un pas important va fi să se renunțe la acest embargo. El are efecte nefaste și asupra intereselor europene, pentru că există uh, o aplicabilitate extrateritorială, ceea ce jenează uh, de mulți ani relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Deci am vrea să dispară. Cum vă spuneam, Cuba e de asemenea foarte activă în ceea ce privește uh, pe scena mondială și în zona Americii Latine sunt un partener uh, important uh, pentru cooperare și dezvoltare pentru multe state mici din zona Caraibilor și sunt unul dintre partenerii cei mai puternici ai Statelor Unite uh, în combaterea Ebola în Africa prin misiunile lor medicale. Au trimis ajutoare medicale sau economice în tot felul de locuri din lume și considerăm că există potențial de a găsi un teren comun și de a coopera cu Cuba, care să fie așa o rampă de lansare și care să ducă la alte contacte și evoluții în relațiile noastre bilaterale. Avem un program renoit de cooperare consolidat pentru noua perioadă financiară care merge până în 2020. Avem un buget de 50 de milioane de euro pentru cooperarea cu Cuba, ceea ce nu e foarte mult față de bugetul pentru alte țări cu care cooperează Uniunea Europeană, dar e foarte important pentru uh, în relație cu uh, relațiile pe care le are Cuba cu alte țări din lume și cu ajutorul pe care îl primește de la acestea și există acolo o facilitate specifică de sprijin prin care dorim să ajutăm la modificări în ceea ce privește acele domenii de prioritate identificate în cadrul dialogului, punând la dispoziție bune practici, expertiză și încurajând și sprijinind modernizarea și reformele din Cuba. Bineînțeles că sunt în continuare probleme mari în țară și, bineînțeles, s-au făcut și se fac pași înapoi, mai ales în ceea ce privește libertățile fundamentale, libertatea de asociere, libertatea um, de exprimare și acestea sunt teme care în continuare reprezintă probleme și obstacole însemnate în relațiile noastre. Sunt semnalate periodic în discuțiile cu omologii cubanezi și îi încurajăm, i-am încurajat de-a lungul timpului să aibă mai multă încredere în ei înșiși și în poporul lor și să treacă de la semnarea de angajamente uh, cu ONU în ceea ce privește drepturile civile la ratificare și implementarea acestor acorduri. Știți că și în acest Parlament uneori e greu să ajungi la o susținere sau ratificarea unui instrument internațional, însă, în mare, mi se pare că vă descurcați destul de bine și vă mișcați destul de repede. Cele două acorduri ONU privind drepturile fundamentale sunt discutate, cred, în Parlamentul cubanez de șapte-opt ani. E o perioadă lungă de neratificare a unui text pentru orice parlament. Așadar, orice încurajare uh, nerăbdătoare e cuvenită pentru, e binevenită pentru a vedea cum putem să contribuim la îmbunătățirea situației sociale și economice dar și în ceea ce privește drepturile civice și libertățile fundamentale pe această insulă și pentru a îmbunătăți atmosfera în care se poartă dialogul, pentru că acesta, după părerea noastră, dacă nu e singura modalitate, e cea mai bună care ne poate duce la o modernizare stabilă și plină de încredere a societății cubaneze. Dacă nu creăm încredere, prin dialog, modernizarea va stagna și noi nu dorim acest lucru, ci dorim să colaborăm mai depar- pe mai departe cu omologii cubanezi și uh, din administrație și la nivelul societății civile ca să asigurăm uh, prosperitatea acestei insule. Mulțumesc! General, Mulțumesc mult, domnule secretar general adjunct, domnule Leffler, pentru această prezentare cuprinzătoare a relațiilor UE Cuba. Deocamdată sunt trei persoane înscrise la cuvânt. Domnul Galer, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Leffler, pentru expertiza dumneavoastră și pentru ultimul stadiu uh, al negocierilor. Eu sunt destul de optimist în ceea ce privește continuarea dialogului cu Cuba pentru încheierea acordului. Ați spus că există doi termeni aici importanți, change și continuity, deci schimbare și continuitate. Iar eu însă sunt foarte mulțumit de faptul că Statele Unite și-au reluat uh, relațiile diplomatice cu Cuba și că sancțiunile vor fi ridicate. Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit uh, ridicate cu 25 de ani în urmă, atunci când uh, era clar că Statele uh, Unite nu mai aveau de-a face cu un pericol provenind din Uniunea Sovietică și cred că dezbaterea ar fi trebuit să fie purtată în acele condiții cadru. În ceea ce privește, a, ați spus, uh, un grad înalt de continuitate în ceea ce privește structurile și politicile. Cu alte cuvinte, cel mai important lucru este legat de putere până la urmă. Oare partidul unic va renunța la monopolul său? Cei care dețin puterea în prezent vor uh, face loc pentru un calendar al democratizării sau va rămâne Cuba singurul stat în Caraibe cu un partid unic care nu vrea să re- renunțe la putere? Și cam asta ar fi și întrebarea mea. În cadrul negocierilor noastre ar trebui să nu uităm care este poziția noastră din 96. Uh, Am mai citit-o încă o dată și am văzut că nu există niciun fel de afirmație nerezonabilă acolo. Este uh, o țară care, uh, precum alte țări din Caraibe și alte țări din Europa Centrală, ar fi mers în aceeași de direcție de democratizare. Deci mie mi se pare uh, o abordare corectă și de aceea întrebarea mea este următoarea. Ați spune că dialogul și cooperarea trebuie purtate și dincolo de aparatul de stat și cum ar trebui să fie configurat un astfel de dialog. Ați fi de acord să solicităm guvernului cubanez să accepte un calendar al democratizării? O masă rotundă, precum în Polonia sau în RDG? Deci, un proces de democratizare ca în alte țări ale Americii Latine, de la un guvern, o trece de la un guvern militar sau orice altă formă de guvern totalitar către un guvern democratic. Sper sau mă aștept, de fapt, cam asta este și cererea mea, deci mă aștept să nu mai așteptăm 25 de ani după uh, ce s-a uh, trecut de la un partid unic la un, un sistem nou. Deci să nu spunem iară că avem îngăduință, că avem o abordare romantică și că le permitem uh, să-și vadă de treabă. Deci, uh, poate că protagoniștii uh, vor începe propriilor proces de privatizare. Care va fi abordarea noastră în acest sens? Este clar că foștii reprezentanți ai regimului au uh, început să facă afaceri în turism, în uh, domeniul hotelier. Deci, cum să, cum să facem să împiedicăm o privatizare a nomenclaturii? Pentru că, până la urmă, cei din, uh, din Miami, exilații, se vor înțelege cu foștii reprezentanți ai puterii. Și eu cred că în acest context ar trebui să vedem ce putem face pentru populație. Nu vreau o privatizare a exilaților din Miami și nici o privatizare a nomenclaturii. Aș vrea să existe o procedură care să se termine prin alegeri democratice. Ar fi bine ca cetățenii să poată decide ce își doresc. Deci, din punctul meu de vedere, prin acest acord nu trebuie să se permită ca fostul guvern să dețină tot rolul de lider în uh, noua Cubă. Și vă rog să aveți în vedere aceste lucruri când negociați cu Cuba. Să nu uităm cetățenii și să avem un fundament bun pentru noile relații. Mulțumesc. Eugen, Freund, please. Mulțumesc, Mihai. Eugen. Ok. Uh, Ich Încă sunt al patrulea. Cel puțin din 1989 am urmărit uh, relațiile Cubei cu Occidentul. Vreți să vorbesc în engleză? E prea încet sau ce, ce se întâmplă? E ok, e ok germana, doar că sunt, sunt puț- am probleme cu a, auzitul. Deci, din 89, 1989, m-am ocupat intens de relație cu Cuba. Am fost prezent la vizita uh, fostului papă pe insulă și una din experiențele pe care le-am uh, făcut atunci a fost să-mi dau seama că sunt uh, situații excepționale care arată această țară dintr-o altă perspectivă decât eram obișnuiți. Lucruri care, din păcate, Uh, s-au dovedit a fi normalitate după ce um, papa a vizitat țara respectivă. Și mă întreb dacă nu cumva și uh, această ultimă vizită a papei uh, care a avut loc și în prezența dumneavoastră, dacă nu cumva se va repeta în aceleași condiții. Poate că după o săptămână sau două lucrurile se întorc la normal. Asta a fost o observație. Ați uh, spus apoi că vă doriți acest acord cadru între UE și Cuba și că negocierile sau lucrările la redactarea acestuia au loc de un an și jumătate. Și aici m-ar interesa să aflu și am văzut acest lucru, am formulat acest lucru la o discuție cu un expert din Madrid, dacă Uniunea Europeană nu cumva a fost prinsă pe picior greșit. în momentul apropierii dintre Cuba și Statele Unite. Deci, cu alte cuvinte, instituțiile competente de la Bruxelles știau că există această apropiere, că au loc aceste negocieri între SUA și Cuba? Și ce înseamnă asta pentru noi? Există oare pericolul ca America să ne depășească încă o dată și noi să fim cei care au de suferit până la urmă. Apoi ați vorbit de acel uh, embargo comercial pe care SUA urmează să-l ridice. Având în vedere perioada electorală, campania electorală și rezultatul alegerilor, polarizarea care are loc, care, pe care o vedem în SUA. Dacă nu cumva uh, se vor uh, afecta și negocierile în acest sens. Mulțumesc. Uh, Mulțumim, doamna desarne are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem cu toții să ne bucurăm uh, de această dezghețare istorică a relațiilor dintre Cuba și Statele Unite. Cu siguranță, Statele Unite au jucat un rol uh, dominant aici, dar și Papa a avut un rol important de jucat. Um, și noi um, putem să ne întrebăm care a fost rolul nostru de aproape sau de departe, chiar dacă nu am uh, participat direct. O altă întrebare pe care trebuie să ne o adresăm este cum vom putea să însoțim Cuba în această dublă tranziție pe care trebuie să o facă. E vorba de o tranziție de natură economică, dar și o tranziție de natură democratică. Și vorbesc despre o dublă tranziție, deoarece sunt convinsă că trebuie ca aceste două obiective să fie atinse în paralel și să se facă pași înspre ele în mod simultan. Nu știu exact ce părere aveți dumneavoastră despre această strategie dublă, dacă este posibilă sau nu, și aș vrea să știu ce credeți um, despre abordarea Statelor Unite. Este aceeași ca și a noastră sau e diferită? Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul uh, doamne. Domnei Sakorafa. Mulțumesc, um, domnule Lefer, pentru această prezentare în care ne-ați oferit um, informații foarte importante. Se pare că s-a trecut de această mentalitate a războiului rece și că acum se încearcă o nouă abordare în care să fie um, luați în calcul și um, fermierii din Cuba. Cred că uh, s-a oferit un cadru foarte bun de dezvoltare a relațiilor dintre cele două părți și e important acest lucru pentru o țară mică care în uh, ultimii 50 de ani a trăit sub presiunea unui embargo sufocant. Realizez că acest efort va presupune foarte multă muncă, dar e nevoie și de o abordare deschisă din toate părțile. Cred că noi nu vom impune nicio condiție asupra Cubei. Aceasta este abordarea pe care trebuie să o adoptăm și cred că este părerea unanimă a Uniunii Europene. Politica pe care, care a fost în vigoare încă din 1996 uh, a împiedicat relațiile dintre Cuba și SUA. Ceea ce sper eu este că abordarea comună va duce la rezultate bune pentru popoarele de ambele părți ale Atlanticului și sper că discuțiile vor continua într-un mod la fel de constructiv ca până acum și sper că ambele părți vor, își vor asuma și pe viitor angajamentul de a face ca relațiile între Cuba și UE să meargă. Eu sprijin, desigur, aprofundarea relațiilor UE-Cuba, chiar în aceste condiții dificile în care, care au marcat Cuba până acum. Cu toate acestea, Cuba și-a menținut o anumită demnitate. Abia aștept discuțiile din cadrul ONU cu privire la ridicarea embargoului împotriva Cuba și sper că rezultatele acestor discuții vor fi pozitive pentru toate părțile implicate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sacorafa. Acum îi dau cuvântul pe nostru, domnul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Lefer. În primul rând, vreau să vă felicit pentru promovarea în cadrul SEAE și vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Aș avea câteva observații și o întrebare. Întrebarea este următoarea în cazul acestui proces, uh, cu cea de-a cincea rundă de negocieri în septembrie, care deja a luat un an și jumătate, ați văzut uh, oare vreo schimbare în uh, situația din Cuba când vine vorba de normalizarea relațiilor diplomatice cu Statele Unite? Ați văzut vreun impact, vreo schimbare ca rezultat al dezghețării acestor relații? Bănuiesc că există o astfel de schimbare, aș vrea însă să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în special când vine vorba de posibilitatea de a ajunge la un acord cu um, Uniunea Europeană. Oare Cuba este dispusă să aprofundeze și relațiile cu alte țări și să semneze un acord cu Uniunea Europeană ca urmare a dezghețării relațiilor cu SUA? Cred că ar fi mai confortabil pentru această țară să aibă relații mai bune cu celelalte țări. Uh, este important pentru Cuba, mai mult mai important decât oricând, să aibă relații bune și cu Uniunea Europeană, acum că și-a normalizat relațiile cu SUA și cred că ar trebui să se concentreze pe celelalte state europene pentru sprijin. Aceasta este prima întrebare la care aș dori să-mi răspundeți. Ați mai spus că nu e vorba de un acord preferențial între noi și Cuba, ci că nu va implica schimbări majore în ceea ce privește accesul la piețe. Dacă am înțeles bine, este vorba despre o îmbunătățire a cooperării, inspecții vamale, inspecții vamale și um, un sistem de impozitare mai bun. Oare vă gândiți la o profundare mai mare pe viitor în relațiilor economice cu Cuba? Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe promovarea tranziției, uh, măsurilor de tranziție în Cuba, fie că e vorba uh, de perioada dinainte sau de după punerea în aplicare a acestor uh, acorduri. Cred că ar trebui să vorbim despre tranziție și despre schimbare, iar acordurile pe care le negociați trebuie să ușureze prezența Uniunii Europene în Cuba în într-o perioadă cu schimbări majore. Desigur, ați vorbit despre schimbări, dar ați vorbit și despre continuitate. Cred că uh, natura acestui uh, regim ne, ne, ne permite să vorbim despre continuitate, deoarece acest regim, pur și simplu, prin definiție, nu este unul care vrea să se schimbe. Tocmai de aceea vreau să subliniez importanța drepturilor omului în momentul în care dorim să operăm schimbări în acest domeniu, un uh, aspect de mare interes pentru Uniunea Europeană. Noi um, am vrea să se pună accentul pe drepturile omului. Știm câți disidenți și câți activiști pentru drepturile omului au fost recunoscuți de um, instituțiile europene să nu uităm de premiul Sakharov acordat acum câțiva ani unui disident cubanez. Cred că ar trebui ca Parlamentul să sprijine această tranziție și noi ar trebui să folosim această oportunitate a negocierilor pentru a aprofunda chestiunile legate de respectarea drepturilor omului. Trebuie să recunosc că sunt um, destul de sceptic când vine vorba de schimbarea naturii fundamentale a acestui regim, la fel cum se întâmplă și în China de altfel. Dar um, se vor, um, se vor înregistra, desigur, schimbări care vor duce la o îmbunătățire a situației legat acum de negocierile din cadrul ONU. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la baza acestor negocieri. Dacă se schimbă președintele statelor uh, unite, nu contează prea mult. Con Congresul, de fapt, este cel care va trebui să aprobe modificarea acestui, dedicarea uh, embargoului. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre modul în care se vor dezvolta lucrurile, cum credeți că va schimba noul președinte situația. Mulțumesc. Acum îi voi da cuvântul domnului Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Leffler, pentru contribuția dumneavoastră, care a fost um, foarte detaliată și foarte importantă pentru o mai bună înțelegere a complexității relațiilor noastre cu Cuba. Voi începe prin a vă spune că trebuie să privim Cuba din trei perspective. Odată, relațiile dintre SUA și Cuba. Este adevărat că din punct de vedere istoric noi am avut uh, o poziție mai bună din perspectiva relațiilor cu Cuba dar am fost surprinși de pașii făcuți de SUA și de viteza cu care s-au uh, dezvoltat uh, relațiile bilaterale, începând cu vizita de săptămâna trecută a secretarului de stat pentru comerț în Havana. Este prima dată când un președinte american, când a vorbit în cadrul adunării generale a ONU, a dat vina oarecum pe congresul său pentru că nu a ridicat embargoul. Aceasta a fost o situație excepțională și ar trebui să confirme faptul că există un angajament real din partea diplomației americane să consolideze relațiile cu Cuba. De asemenea, să nu uităm faptul că Obama a luat această poziție contrar uh, opoziției republicane și contrar lobby-ului cubanez pe lângă uh, senatorii republicani și democrați în alegeri De asemenea, este important să ținem minte faptul că Europa are relații și legături istorice cu Cuba. De asemenea, are interese și angajamente față de Cuba. Anumite state membre au um, legături istorice cu Cuba și și-au semnalat deja disponibilitatea în ceea ce privește consolidarea relațiilor cu Cuba. Europa, deci, nu ar trebui să fie surprinsă dacă alte state sunt um, mai rapide în uh, dezvoltarea relațiilor cu Cuba. Într-o astfel de perioadă cu schimbări rapide, Cuba ne poate ajuta să influențăm evoluția din uh, America Latină. Tocmai de aceea, după părerea mea, ar trebui să ne uităm la Cuba nu numai din perspectiva emoțiilor și a sentimentelor noastre, dar și cu un oarecare grad de pragmatism trebuie să trecem la un nivel de eficiență care să ne permită să influențăm într-un mod pozitiv situația din Cuba, dar și din America Latină. Să nu uităm că Cuba nu este singură și că aceste relații nu, nu implică numai SUA și Europa și China este foarte prezentă în Cuba acum și sunt convins că această prezență va crește și va fi dublată și de prezența Rusiei în Cuba. Dacă noi vom sta prea mult pe gânduri, și vom întârzia să acționăm, s-ar putea să pierdem din nou posibilitatea de a aprofunda relațiile cu Cuba. Această țară a fost mereu importantă pentru anumite state membre ale Uniunii Europene și ar trebui deja să dezvoltăm relațiile cu aceasta. Sunt uh, de acord că negocierile vor fi dure, dar vom putea să influențăm dezvoltarea situației din Cuba. Și nu îmi ascund gelozia când spun că, Uniunea, că Statele Unite au reușit să elibereze cei doi prizonieri din uh, închisorile cubaneze. Noi nu am reușit să facem acest lucru. De ce? Pur și simplu nu am fost eficienți și am eșuat. Cred că nu am um, înțeles la timp că s-au înregistrat schimbări în America Latină și că acestea ar putea fi gestionate mai bine prin niște relații bilaterale UE-Cuba. De exemplu, situația din Brazilia și impactul acestea la nivel regional. Uh, Cuba a fost foarte eficientă în gestionarea uh, crizei legate de Ebola și au trimis foarte mulți doctori în Africa. Acest lucru confirmă faptul că ei pot să aibă un impact asupra regiunii și pot să contribuie la îmbunătățirea situației globale. Și tocmai de aceea Europa și Cuba pot să colaboreze și să găsească o modalitate de progres. Doamne Zuper, următor, ultimul vorbitor. Obrigada, senhor Presidente. Uh, queria também agradecer ao senhor Leffler. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu domnului Leffler pentru contribuția domniei sale. Ne-am întâlnit și cu alte prilejuri, mai ales ah, la adunarea parlamentară Eurolat. Și aș dori să îi adresez două întrebări. Asistăm la o evoluție istorică, având în vedere că se renunță la tot felul de instrumente de intimidare a populației din Cuba. Pentru că pur și simplu s-a constatat că aceste instrumente nu au avut succes. De aceea strategia se schimbă. Atât Statele Unite, dar mai ales Uniunea Europeană trebuie să schimbe strategia. Avem nevoie de un dialog normalizat, de pe poziții egale, însă mai există două probleme în ceea ce privește acest dialog care trebuie să fie, după cum spuneam, pe, de pe poziții egale. Dacă mă gândesc la negocierile menționate de domnul Leffler, mi se pare oarecum straniu că această poziție comună a Uniunii Europene este menținută în timp ce relația cu Cuba s-a schimbat uh, de partea cealaltă. E vorba despre un instrument politic cu o valoare simbolică considerabilă, dar totodată această poziție nu mai are nicio legătură cu evoluția actuală a relațiilor diplomatice. De aceea, întrebarea mea, care este poziția dumneavoastră față de o posibilă deviere, abatere de la acest document de poziție comun? Care ar fi varianta diferită a, astei, acestei poziții? Care este poziția celor state membre? Apoi, a doua întrebare se referă la embargo. Acest embargo este ca și ridicat, în principiu, însă deocamdată el este în vigoare în relația cu UE și SUA, care este rolul pe care îl joacă statele membre ale UE în vederea ridicării acestui embargo și care sunt intențiile lor în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zuber. Nu mai văd intervenții din sală. Aș sugera să îi dăm cuvântul domnului Leffler, care va încerca să răspundă la întrebări în cel mult 10 sau 12 minute. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru observații și pentru întrebările dumneavoastră. Voi încerca să mă plec asupra diferitelor categorii de întrebări cu privire la modificările strate, uh, strategiei UE, a poziției UE, a modificărilor strategiei SUA, a relației SUA cu Cuba, a evoluției în Cuba și uh, la peisajul, uh, la contextul global în care aceste lucruri au loc. Domnul Galer a spus că a citit uh, documentul de poziție comună și că nu a găsit nimic nerezonabil în acel document. Nu. Este un text destul de echitabil, echilibrat, care cuprinde mai multe poziții cu privire la modul în care vedem uh, relația cu partenerii noștri. Nu este o poziție concretă, pentru că nu spune că trebuie să facem ceva, ci doar să încercăm să promovăm o viziune. Dacă vreți, această poziție nu uh, este concretă pentru că nu a fost publicată în monitorul oficial. Nu uh, există astfel de multe poziții, uh, astfel de poziții comune nepublicate. Dar atunci când Consiliul a propus un mandat de negociere Parlamentului pentru acest dialog politic și pentru încheierea acordului, obiectivul pe termen lung de a promova uh, și de a acompania schimbarea din Cuba a rămas în picioare. E vorba de o reciprocitate. Deci nu era chiar o poziție comună, era o poziție a Uniunii Europene. Însă această mutualizare este importantă. Înseamnă că uh, uh, faci uh, anumite lucruri concrete uh, în, uh, împreună cu partenerul tău. Sunt chestiuni reciproce. Urmărești un dialog și o colaborare care urmează să fie și aprofundată. În ceea ce privește modul în care trebuie să se petreacă aceste lucruri, în care vrem să ne atingem obiectivele, mulți dintre dumneavoastră știu că cu ceva timp în urmă, un, un uh, jurnalist uh, american a caracterizat politica externă europeană ca uh, a, a, a țemuit-o unui act blând de de, de simulare. Noi nu vrem acest lucru. Noi vrem să ne asigurăm că populația nu are de suferit. Noi vrem să câștigăm prin argumente, să vrem să ne convingem partenerii, nu vrem să impunem schimbările. Nu avem instrumente de a impune schimbări în afara Uniunii Europene. Noi putem să asistăm acest proces, putem să-l încurajăm, dar până la urmă, dacă acea țară, dacă guvernul, dacă cetățenii, indiferent de țara respectivă, nu se implică, atunci noi nu putem să facem acest lucru în numele lor. Același lucru este valabil pentru Cuba, dar și pentru alte țări ale lumii. Și când spun că e vorba de o serie de țări la nivel mondial care au uh, un partid unic și care au acorduri cu Uniunea Europeană, deși nu a existat uh, o opoziție din partea Parlamentului, trebuie să acceptăm că uh, aceste uh, procese au un ritm diferit. Dar totodată trebuie să respectăm valorile noastre totodată dialogul sau acordul respectiv uh, îl dorim, uh, doamna Corafa a spus că uh, este nevoie de un parteneriat. Acum, dacă e vorba de de un parteneriat între o Uniune Europeană cu 500 de milioane de locuitori și un stat precum Cuba cu 10 milioane de locuitori, e bine, nu este chiar unul legal, dar trebuie să fie unul onest noi ne vom uh, sprijini în continuare valorile fundamentale. Și astea sunt, uh, astea sunt legate și de libertatea de expresie, de exemplu. Noi credem că acesta este cea mai bună soluție pentru a promova încrederea și pentru a promova schimbarea unei societăți. Noi vom continua să susținem aceste valori în cadrul unui dialog cu Cuba. Și, de asemenea, în uh, modul în care vrem să susținem cooperarea cooperarea cu uh, autoritățile, dar și cu alți actori din Cuba. Noi întindem uh, o mână și uh, vom uh, aștepta răspunsul lor, dar uh, vom respecta întotdeauna cadrul legal. Nu vom face nimic în spatele ușilor închise, ci vom fi onești. Apropierea dintre Statele Unite și Cuba, după cum spuneam și în introducere, este un lucru de salutat. Este un lucru bun pentru Cuba, un lucru bun pentru Statele Unite, un lucru bun pentru emisfera vestică. Și este un lucru bun și pentru noi. Într-o oarecare măsură, probabil că îngreunează negocierile noastre. Pentru că partenerii noștri de negociere devin astfel mai puternici. Sunt mai confortabili decât cu ani în urmă. Și Totodată, ei uh, beneficiază de îmbunătățirea relațiilor cu vecinul mai mare de la nord. Dar haideți să fim direcți. Ce au făcut Statele Unite în Cuba? Au uh, reluat negocierile diplomatice. După cum s-a spus uh, în introducere, Uniunea Europeană a avut Eh, relații diplomatice și a întreținut astfel de relații timp de 30 de ani, multe dintre statele membre chiar mai mult de atât. Noi acum suntem la un eh, nivel diferit al eh, relațiilor noastre cu Cuba. Dacă lăsăm petrolul din Venezuela deoparte, Uniunea Europeană este de departe cel mai mare partener comercial al, Cub- al Cubei și cel mai mare investitor în Cuba. Și de aceea este uh, un partener extrem de important în ceea ce privește procesul de reformă economică și democratizare și va rămâne uh, un partener important și pe viitor. Este foarte clar că pe măsură ce Cuba se apropie uh, din ce în ce mai mult de SUA și după cum arată analizele perspectivelor Uh, încetării acestui embargo, ei sunt totodată conștienți că în istoria lor din uh, secolul 20 au petrecut mai mult de 50 de ani într-o totală dependență de vecinul de la nord. Și în cea de-a doua jumătate a acelui secol au fost uh, dependenți de un alt stat mare, mult mai îndepărtant îndepărtat. Însă ambele dependențe au afectat uh, statul și sunt conștienți că data viitoare nu vor trebui să mizeze totul pe o singură carte. Și cred că asta va întări interesul lor față de un acord cu UE. Pentru că, până la urmă, UE poate fi văzut ca un partener util pe viitor un uh, partener în care ei uh, pot avea încredere. Deci nu cred că trebuie să ne facem griji cu privire la interesul Cubei față de UE. Nu, și asta nici din cauza relației cu, Statele Unite, nici din uh, perspectiva relației cu Rusia. Pentru că ei nu vor să se întoarcă la situația uh, de cu 20 de ani în urmă. La fel, nici relația cu China nu trebuie să ne îngrijoreze. Asta și în ceea ce privește relațiile de investiții, de cooperare și așa mai departe. Practic este destul loc pentru noi toți în relațiile cu Cuba. Nu cred că trebuie să ne temem din acest punct de vedere. Apoi, dubla tranziție despre care doamna Sarnez a vorbit, într-adevăr, cred că sunt interconectate și un proces nu va fi încunat de succes fără celălalt. Nu cred că Uniunea va reuși să modernizarea sau reformele fără celălalt proces de tran- tranziție și nu cred că autoritățile cubaneze cred acest lucru. Aici vorbim despre continuitate. Se poate moderniza sistemul actual și se poate eficientiza acest sistem, se, pot, se pot crea locuri de muncă și se poate întări competiția, dar asta nu fără reformele socioeconomice. Există multe exemple din întreaga lume care uh, ar uh, putea încuraja autoritățile de acolo. Însă, uh, poate viziunea respectivă e limitată de experiențele noastre până la urmă. Noi încercăm să încurajăm noi moduri de gândire, noi moduri de lucru, de exemplu, în proiectele noastre agricole, proiecte în care lucrăm cu cooperativele, prin care încercăm uh, să le acordăm un grad mai mare de independență la nivel uh, local, un grad mai mare de autonomie, nu numai la uh, nivel de producție, ci și în comercializarea produselor. Dar acesta va fi un drum lung și destul de anevoios. Drumul este și mai lung, poate, la nivel politic se întâmplă lucruri, au loc schimbări în prezent, în ceea ce privește legea electorală, de exemplu, și structurile reprezentative, fără dubiu acestea nu vor duce la noutăți pe termen scurt, dar totuși reprezintă un prilej sau o platformă pentru uh, dezbateri publice cu privire la viitorul uh, politic. Și un aspect fundamental aici este de a ne strădui pe cât posibil pentru a oferi mai mult spațiu pentru dezbaterile publice, tocmai în interesul populației uh, cubaneze. Deci trebuie să existe mai multe dezbateri deschise cu privire la viitorul țării. Astfel ni se vor oferi soluții pentru a-i asista în uh, aventura ce urmează. În domeniul politic, uh, dar și în spațiul economic. În mian meu, ați menționat pilonul economic. După cum spuneam, nu este vorba de un acord preferențial, pentru că nu a fost cerut așa ceva. Și întotdeauna este mai uh, greu să uh, pui în aplicare un astfel de acord când uh, negociezi cu o economie de stat, o economie centralizată. Investitorii trebuie să știe cum își pot plasa banii, dar asta totodată asigurându-se că regulile jocului nu vor fi schimbate pe parcurs. S-a întâmplat acest lucru cu un an în, în urmă, au fost făcuți eh, prin pași în acest sens. Facilitarea comerțului eh, va susține actorii din Cuba, inclusiv actorii independenți sau semi-independenți, care uh, sunt încurajați să se folosească de, de sprijinul care li se oferă în Europa. Poate că ei vor înțelege astfel uh, tiparele de consum din Europa. Astfel se va îmbunătăți continuitatea și calitatea proceselor economice. Aceste zone pot fi de folos, exploatarea acestor zone poate fi utilă, se pot crea punți de încredere cu administrația cubaneză, atât la nivel tehnic, cât și la nivel decizional, la nivel politic. Sunt idei care pot fi incluse în dialogul cu privire la reforme, la modificările structurale ale societății cubaneze. Va fi nevoie de timp, dar uh, avem răbdare și suntem dispuși să îi asistăm uh, pe viitor pentru a vedea ține modernizarea, modernizarea țării în interesul populației. Mulțumesc! very much, Mr. Leffler. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule Leffler. Mulțumesc, dragi colegi, pentru contribuții. Cred că dezbaterea a fost foarte utilă. Am aflat care este situația acestor relații în schimbare cu Cuba, dat, date fiind și uh, schimbările în relațiile cu Statele Unite și uh, ultima rundă de negocieri, cea de-a cincea, care s-a desfășurat în Cuba, uh, și unde domnul Leffler a participat ca șef de misiune. Cred că e important pentru noi să avem o astfel de discuție pentru că putem să avem o perspectivă mai largă cu, în ceea ce privește țările din America Latină și ni s-a precizat și care este alocarea bugetară pentru cadrul financiar multianual și dacă procesul de democratizare Uh, va duce și la alegeri libere într-o zi, uh, cu siguranță va fi uh, și aceasta o contribuție. Mulțumesc, ne vedem mâine la ora 9, discutăm relațiile UE-China. La 9.45 votăm.